Okay, perhaps we can uh, look to make a, a start in this Haideți, vă rog, să începem reuniunea din această după-amiază cu seminarul pe care l-am programat. Probabil că v-ați dat seama că nu sunt doamna Gresie. Doamna Gresle întârzie din motive obiective, dar o să vină la noi pe la 3 și jumătate, până când eu voi prezida acest uh, seminar. Cred că pot să fac câteva comentarii la început, dar nu prea multe. Uh, Vreau să vă spun, deci, că în ultimii șapte ani, Parlamentul European, după cum ați văzut, a refuzat să acorde descărcarea Consiliului. Noi, Parlamentul European și Comisia pentru Control Bugetar în mod special, Ținem foarte mult la acest subiect. Noi considerăm că suntem autoritatea de descărcare și de aceea avem dreptul și responsabilitatea de a acorda sau nu descărcarea tuturor instituțiilor UE și tuturor forurilor și agențiilor. Și de aceea, pentru noi, această chestiune ține de esența transparenței. Este important ca toate instituțiile Uniunii Europene să fie deschise și transparente despre conturile lor și în Comisia pentru Control Bugetar considerăm că publicul, alegătorii au dreptul să aibă acces la conturile unor instituții. Considerăm că nu a fost bine uh, până acum, șapte ani, cât timp nu s-a acordat descărcarea, nu considerăm că a fost motiv de acordare și nu este bine pentru reputația noastră să se procedeze așa. Oamenii nu prin încredere la văd această lipsă de transparență și lipsă de colaborare între două instituții atât de importante cum sunt Consiliul și Parlamentul European. Iată de ce Comisia pentru Control Bugetar uh, consideră că trebuie să găsim o soluție la această problemă și înțeleg că seminarile din uh, trecut au mai adus câteva clarificări. Ultimul datează din 2012, dar nu s-a găsit nicio soluție nici atunci. Consiliul a făcut câteva sugestii de asemenea în uh, trecut, însă nu s-au făcut progrese pentru a găsi o soluție reală la această problemă. De aceea, Comisia pentru Control Bugetar a considerat că acum este momentul oportun pentru a organiza un seminar pentru a discuta acest subiect, pentru că Credem că este bine să găsim în fine o soluție. Raportorul nostru pentru acest subiect este domnul Bart Stas, care este lângă mine aici și care o să ne spună câteva cuvinte înțelepte, dar seminarul de astăzi ne va permite să avem și câteva idei și să facem progrese asupra subiectului acesta. Sperăm să terminăm acest seminar cu ceva optimism și de asemenea sper să considerăm că s-a făcut lumină pe anumite subiecte și să găsim o soluție. Deci, acesta a fost introducerea mea. Acum vreau să-i dau cuvântul domnului Stas pentru contribuția dânsului. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt din partea mea. Bună ziua tuturor! Cred că, pe scurt, este cazul să vă explic despre ce e vorba într-o descărcare. O descărcare înseamnă faptul că cetățeni, contribuabili, văd, contribuabilii văd că banii cu care au contribuit pentru finanțarea Uniunii au fost utilizați într-o manieră adecvată, corectă și exercițiile de descărcare din ultimii ani sunt uh, din ce în ce mai mult nu numai un exercițiu um, de verificare a felului în care au fost cheltuiți banii, ci și important este ca cetățenii să vadă dacă au primit valoare pentru bani, ca să spunem așa, value for money. Suntem într-o situație destul de dezagreabilă, după cum a zis și colegul meu Wogan înainte. Nu aș spune chiar că suntem într-un conflict, dar suntem într-o dispută, este drept, cu Consiliul și deja de șase ani nu am reușit să mai acordăm o descărcare pentru că există o divergență de opinii între Consiliu și Parlament despre felul în care această descărcare trebuie să fie acordată și despre accesul Parlamentului la documentele financiare ale Consiliului. Așadar, acest conflict își găsește originea în trecutul îndepărtat. dar așa cum uh, o să o spună și autorii studiului pe care îl discutăm aici, o să vedem că există anumite principii generale precum transparența, buna gestiune financiară, care trebuie să fie sănătoase, concepte care trebuie să stea în picioare. E vorba de concepte care sunt uh, menționate în tratate, iar autorii acestor studii uh, nu trebuie să fie subordonați în niciun fel unei abordări sau interpretări stricte. Deci trebuie să se găsească un echilibru între două instituții importante, pe cum uh, Parlamentul și Consiliul. De altfel, ar trebui de asemenea să se garanteze atingerea unei mai bune cooperări. Cred că uh, prin organizarea acestei reuniuni de astăzi, dar și prin faptul că Parlamentul a finanțat cele două studii care vor sta la baza discuției noastre de astăzi. Vom putea transmite un semnal către Consiliu um, pentru că noi dorim o dezbatere deschisă. Atât doamna Gresle cât și eu am uh, discutat cu secretarul general al Consiliului în pregătirea descărcării de anul acesta și am avut senzația că există o deschidere și din partea dânsului. Din partea Parlamentului se așteaptă să facă o propunere către Consiliu și să răspundă la anumite criterii, iar secretarul general al Consiliului ne-a asigurat că dacă propunerea aceasta răspunde criteriilor respective, secretarul general este garezinte propunerea noastră la Coreper pentru ca să vadă dacă se poate ajunge eventual la un acord. Această reuniune de lucru, acest atelier, este un exercițiu deschis, public, pentru a discuta despre problemele pe care le avem și pentru aceasta avem uh, invitați de marcă în această după-amiază. Ce se va întâmpla? Vom discuta cu dânsii, vom asculta mai ales și vom discuta cu dânsii după aceea. După aceea vom uh, intra în uh, grupul de lucru intergrupul între deputații care se ocupă de această problemă și uh, ceilalți și după aceea, săptămâna viitoare la Strasbourg, eu ca și raportor împreună cu doamna Gresle, în calitate de președinte al Comisiei pentru Control Bugetar, și cu reprezentanții grupurilor o să încercăm să găsim un text uh, care să îi satisfacă pe toți. Acest text însă va fi după aceea discutat și va fi nuanțat în cadrul discuțiilor din COCOBU și după aceea pentru al doilea uh, pe a doua rundă a descărcării o să avem uh, rezultate mai concrete. De fapt, înainte să ajungem la următoarea rundă de descărcare în octombrie, Sperăm să ajungem măcar la un acord de principiu pentru ca descărcarea pentru care va avea loc anul viitor va să poată să se întâmple în, în condiții cât se poate de normale și cu speranța să ajungem la un schimb de date deschis și transparent cu scopul ca și alegătorul, contribuabilul să știe cum sunt cheltuiți banii și dacă sunt folosiți corect la Consiliu. Aștept foarte multe de la reuniunea din această după-amiază. Am trecut deja cu în vedere toate studiile, dar poate că totuși, având în vedere discuția de aici, o să avem întrebări suplimentare. Eu cred că noi, Parlamentul, trebuie să arătăm în orice caz Consiliului că luăm această problemă foarte în serios. Mulțumesc foarte mult, Bart, pentru aceste remarci introductive. Prima sesiune din acest seminar se numește Transparență democratică, și responsabilizare uh, față de bugetul Consiliului și avem aici trei doctori care ne vor da prezentări um, doctor Giacomo Benedetto de la Universitatea din Londra, doctorul uh, doctor Rinaldi din, uh, de la CEPS și dr. Hartmut Aden de la um, de la școala de Universitatea de Drept din Berlin și o să îi cer mai întâi domnului Benedet o să facă prima prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc în primul rând Comisiei pentru că ne-a invitat aici astăzi. Și uh, am uh, constatat deja de câțiva ani că descărcarea Consiliului a fost o problemă, un măr al discordii între Parlament și Consiliu și că a afectat relațiile interinstituționale între Parlament și Consiliu. Ceea ce am aflat în acești 10 ani este că Parlamentul a respins descărcarea pentru Consiliu din mai multe motive. Consiliul nu a răspuns la întrebările Parlamentului, se pare, cu privire la gestiunea sa internă, deși Consiliul a cooperat în mod strâns cu Curtea de Conturi, care de obicei întocmește un uh, raport anual, Parlamentul are în continuare rezerve, nu numai în ceea ce privește gestiunea fondurilor de către Consiliu, care nu este însă îngrijorarea principală, ci mai ales pentru felul în care politicile Consiliului au, uh, s-au îmbinat cu acest buget prevăzut. Și aici mă refer mai ales la activitățile executive. Consiliul nu este un legislator exclusiv. Parlamentul European este în altă situație, pentru că Consiliul are și puteri executive. Iată de ce fondurile respective uh, au fost folosite și pentru activități executive. În ultimii ani uh, s-a încercat găsirea unui modus vivendi pentru colaborarea între cele două instituții, însă acesta nu a fost uh, nuanțat. Exista un acord, un acord între gentlemen, să spunem așa, amiabil din 1970, pe baza căruia se încerca o găsire de soluții și strategii pentru Parlament. În primul rând, este util să arătăm frecvența cu care Parlamentul European a pus întrebări uh, pe bază anuală cu privire la exercițiile financiare până în 2013, de exemplu. Întrebări uh, de acest tip nu au fost puse pentru 2015, dar întrebările uh, înainte au fost mult mai specifice, înainte de 2015. Ceea ce putem constata este că în perioada imediat după tratatul de la Lisabona, Serviciul European de Acțiune Externă a fost instituit în anii următori, așadar imediat după aceea, și înaltul reprezentant pentru politica externă și de Securitate a fost uh, mutată de la Consiliu, așadar, la uh, Serviciul de European de Acțiune Externă. Deci a existat o, a existat o schimbare foarte mare în Consiliu. Anumite responsabilități de politică externă au fost pierdute în favoarea SAE-ului. Unele aspecte din politicile externe au fost reținute de către Consiliu în competențele sale, dar și anumite responsabilități executive suplimentare au fost adăugate după tratatul de la Lisabona din cauza creării funcției de președinte a Consiliului European. Prima întrebare, așadar, uh, care se referă la 2009-2010, primul set de întrebări, se uh, refereau mai ales la transferul de personal către SAE și se referau și la instituirea reprezentantului special al Uniunii Europene. De întrebări despre câte posturi de funcționar vor fi alocate pentru un altul reprezentant și despre felul în care vor fi repartizate aceste posturi între Consiliu și Serviciul European de Acțiune Externă. Și după aceea ne uităm la numărul de funcționari uh, care au rămas la Consiliu și aceasta a fost o întrebare pentru 2014-2013 și 2012. De asemenea, alte întrebări se leagă de chestiuni administrative, de costurile, cheltuielile de călătorie pentru reprezentanții speciali ai Uniunii și o altă întrebare specifică pentru 2011 despre care au fost costurile pentru PESA și PESC care au fost transferate cu totul la Serviciul European de Acțiune Externă. Așadar, e vorba de întrebări administrative, dar ele au uh, o mai degrabă um, judecată ex executivă, să spunem, la bază și sunt întrebări care țin de puterea executivă a Consiliului. Apoi um, s-au mai pus întrebări și despre crearea SAE-ului, despre în ce măsură, de exemplu, în 2011, crearea SAE-ului a fost considerată în buget și de ce n-a fost inclusă în bugetarea și previziunile bugetare pentru 2011. S-au mai pus întrebări specifice cu privire la realocarea bugetului Consiliului uh, către noul buget al noilor instituții, secțiunea 10, care, pe care o reprezintă Consiliul ul Acestea sunt par, uh, întrebările pe care Parlamentul le-a pus și niciuna din uh, ele nu a primit un răspuns în mod explicit, pentru că în ultimii ani, din 2009 încoace, Consiliul nu a mai răspuns la întrebările și chestionarele anuale ale Parlamentului. În 2013, Parlamentul a cerut în mod specific Consiliului să răspundă la toate întrebările la care nu s-a răspuns din 2010. Iar Parlamentul a respins descărcările pentru toate exercițiile financiare din 2009 și acum se discută și despre bugetul 2015. Iar motivul pentru hotărârea sa de a respinge au fost incluse în primele două slide-uri aici, mai ales pentru că consideră că și Consiliul ar trebui să fie subiectul unui control ca toate celelalte instituții în ceea ce privește cheltuielile. Toate celelalte instituții răspund chestionarelor Parlamentului cu privire la cheltuieli, iar Consiliul nu a transmis uh, aceste informații. Deci, din punct de vedere al Parlamentului, nu s-a transmis suficientă documentare uh, financiară, s-a aplicat principiul ramasajului, adică o cheltuială pe bază um, de, anticipată um, în domeniul imobiliar și aceasta poate să fie chiar o dovadă de irresponsabilitate, fiind dat că dacă e nevoie de reuniuni executive în acele, dacă se organizează reuniuni executive pentru Consiliul în acele clădiri, există un semn de întrebare cu privire la proporția uh, Um, cheltuielilor pentru clădiri care s-ar justifica, având în vedere că ele au ca scop folosirea executivă sau pentru a, în scop executiv. A existat de asemenea un alt, altă mică problemă cu achizițiile publice în 2011 și Îngrijorările ulterioare pentru anul 2011 se referau de asemenea și la lipsa de indicator de performanță pentru logistica de călătorie și interpretare, deci logistica uh, și interpretarea pot fi folosite mai ales pentru uh, activitățile executive. În 2013 și 2014 Parlament, Consiliul, îmi cer scuze, spune vorbitorul, Consiliul nu a oferit o analiză a demografiei uh, stafului său Adică mă refer aici la disabilități, la gen și la alte defalcări pe categorii care ar putea să dea o imagine generală demografică a personalului angajat la Consiliu într-o perspectivă de management modern al personalului. Și în final, nicio regulă vizibilă pe integritate și conflict de interese nu a fost respectată. Și acum aș dori să dau cuvântul colegului meu Hartmut Aden. Mulțumesc. Vă rog. Mulțumim că ne-ați invitat să participăm la acest atelier pe un subiect atât de interesant. Domnul Stes ne-a spus în cuvântul introductiv că nu este un subiect nou, că datează deja din anii 70 și cred că este interesant dacă aruncăm o privire asupra subiectului astăzi, descoperim că lucrurile s-au schimbat de atunci. și deci punctul de plecare în anii 70 a fost uh, inventarea sistemului juridic. Uh, Parlamentul a dobândit un rol în acel proces. Acesta a fost uh, um, punctul de plecare și Consiliul avea cu totul alte atribuții sau prerogative. Atunci uh, avea un rol mai degrabă consultativ. Uh, în anii 90, după tratatul de la Maastricht, Consiliul a dobândit mai multă putere în mai multe domenii le-am inclus aici, pe acest diapozitiv. Deci s-a inclus acolo și Consiliul European și alte două dimensiuni care au fost integrate după tratatul de la Maastricht, dar și alte două domenii mari după tratatul de la Lisabona. Ceea ce înseamnă că a devenit un actor mai puternic, dar nu doar la modul general, ci mai ales în plan executiv. Și de aceea credem că a susit uh, momentul să ne gândim la toate aceste lucruri în contextul uh, schimbării cadrului uh, de astăzi. Și aici există o legătură cu conflictele juridice în acest domeniu. A existat un atelier pe această temă cu 5 ani în urmă și acolo a apărut o controversă între expertul juridic de atunci uh, care spunea că Consiliul poate refuza această transparență și responsabilitate și pe de altă parte se spunea că responsabilitatea ar trebui să fie aceeași. Uh, acum lucrurile trebuie regândite și în lumina schimbărilor istorice care au avut loc de atunci. Trebuie să regândim toate aceste chestiuni juridice. Problema care a rămas și care a fost menționată anterior este că încă formularea este destul de ambiguă în prevederile tratatului, dar și în regulamentul financiar. Iar la final, doar uh, regulile uh, proprii sunt foarte clare, regulile financiare, în care se spune că Consiliul este o instituție ca oricare alta și că trebuie să răspundă la fel ca toate celelalte instituții. Uh, dar aici trebuie uh, de asemenea să discutăm și cu alte instituții despre toate aceste chestiuni juridice. Domnule președinte, permiteți-mi să-mi aduc propria contribuție la discuție. În principiu, vreau să vin cu alte informații care cumva ne distrag puțin atenția de la problema descărcării de gestiune, ne vom uita mai mult sau mai puțin de aproape. Bun, putem face trimitere la documente, dar vrem să ne uităm la bugetul Consiliului. Vrem să vedem modul în care bugetul Consiliului este supus uh, unor măsuri de auditare și supraveghere. Vrem să vedem care sunt uh, practicile comune și totodată să vedem dacă lipsesc anumite chestiuni. Consiliul are un uh, buget anual de 100 de milioane în zona administrativă, 60% se alocă pentru cheltuielile cu personalul și experții care sunt activi. Trebuie să spunem foarte limpede că poate au existat temeri vis-a-vis -vis de aceste cheltuieli administrative. Poate că ar fi putut apărea cheltuieli care nu sunt strâns legate de acțiuni administrative, dar acele legături nici nu pot fi dovedite, nu există o raportare foarte clară. Ceea ce putem confirma, cheltuielile administrative de la Consiliu pot fi confirmate ca atare. Putem să-i spunem bun venit acum, doamnei președinte Gresle, bine ați revenit. Deci, ce putem spune cu siguranță, nu există dovada unor rapoarte eronate, toate cheltuielile incluse în bugetul administrativ sunt administrative. Dar nu se face nicio diferențiere între cheltuielile administrative incluse în funcția legislativă și cheltuieli administrative din zona mai degrabă executivă a Consiliului. Suntem de asemenea conștienți că bugetul Consiliului, așa cum îl vedem. Este un buget unic, deci nu se face nicio diferențiere între cele două instituții. Nu există o diferență între Consiliul Uniunii Europene, Consiliul de Ministri și Consiliul European. Dar se face, ă, poate, o diferență între cheltuielile administrative pentru acțiunile legislative și acțiunile executive. Dăm câteva cifre aici pentru a lămuri transparența acestui buget. Vrem să arătăm că nu uh, există nereguli în rapoarte. Poate că s-ar mai putea identifica tipurile cheltuielilor administrative uh, când vorbim despre brațul executiv și cel legislativ. Deci avem această listă pe care Consiliul a pus-o la dispoziție cu toate reuniunile care a avut loc în 2015. Au fost în jur de 6.000 de reuniuni, deci un număr foarte mare. Dacă vă uitați pe listă, puteți vedea imediat că unele pot avea o componentă puternic uh, orientată către politica externă, EU-CELAC sau uh, cea cu comunitatea latinoamericană și uh, statele din Caraibe și alte summituri la Valeta au fost foarte multe meeting-uri cu Eurogrupul și așa mai departe. Există și 1300 de evenimente protocolare. Toate acestea care ar avea o legătură cu atribuțiile executive. Ce vreau să spun aici? Ponderea uh, reuniunilor în bugetul Consiliului nu este foarte mare. Deci reuniunile reprezintă cam o, o, 1% din uh, totalul uh, cheltuielor și 4,2% din costul, uh, costurile operative. Dar când vine vorba de reuniuni, există, după cum spuneam, această diferențiere între dimensiunea legislativă și executivă. Dacă am face această defalcare, am avea o vedere de ansamblu asupra uh, cheltuielilor operative. Toate celelalte cheltuieli, interpretarea și transportul sunt legate de acel tip, un tip anume de reuniuni. Deci doar definind dacă o reuniune este executivă sau legislativă, am putea uh, lămuri ce tip de cheltuială poate fi atribuit unui anume tip de reuniune. Am putea uh, menționa și dimensiunea de personal. Directorul pentru conferințe și protocol la Consiliu organizează aceste șase, acest număr de șase mii de reuniuni. Deci sunt nu numai cheltuielile directe, ci și cheltuielile cu personalul, 60% reprezintă ele, și asupra acestora trebuie să ne aplecăm. În special Uh, raportul anual din 2016 din 2016 care se referea la 2015 uh, um, la acesta a participat și directorul de logistică deci um, foarte mulți angajați au fost implicați în uh, zona executivă, în întâlnirile de natură externă cu dimensiune de politică externă. Apoi, o, o altă observație, sper eu, relevantă, se referă la cadrul actual pentru audit și supraveghere. Ce este cel mai important, care este cel mai important instrument? Este cel oferit de Curtea de Conturi prin raporturile anuale. Rapoartele anuale. Acolo există o trimitere la domeniul de aplicare. Deci este doar o supraveghere parțială acolo. De ce? Pentru că există o metodologie, conform acesteia, rapoartele anuale se uh, bazează pe abordare uh, rotațională pentru întregul buget administrativ al Uniunii Europene. Tranzacțiile auditate sunt cam 150 la număr, deci 150 pe an, practic numărul este destul de limitat, 20 pe instituție, 20 de astfel de auditori. Și, în al doilea rând, nu toate instituțiile sunt acoperite în fiecare an. Um, deci se uh, auditează prin rotație. Între 2012-2015 Consiliul a fost inclus o singură dată. Practic, Curtea de Conturi nu aruncă lumina asupra uh, aruncă lumina asupra unor probleme, dar asta nu înseamnă că ele nu există pentru că poate în anul respectiv instituțiile nu au fost verificate. Și e important să spunem acest lucru. Dincolo de metodologie, care nu oferă eșantioane foarte relevante și nu în mod continuu, Uh, există și o evidențiere a tipului de control în funcție de domeniul de aplicare. Curtea de conturi se uită și la principiile juridice um, care stau la baza acelor uh, verificări. Deci trebuie să se vadă dacă în acel raport sunt incluse anumite aspecte ce țin de uh, instituția și tipul instituției respective. Deci există anumite tipuri de audit în funcție de cerințe. Pentru a umple aceste goluri, Curtea de Conturi poate emite rapoarte speciale care se concentrează pe principiul value for money, valoare pentru bani, deci nu doar pe chestiunile juridice. Însă aici uh, sunt foarte rar emise aceste rapoarte care examinează cheltuielile administrative. Deci am putea încuraja astfel de acțiuni. Poate că ar trebui să uh, fie concentrate mai des către uh, instituțiile europene. Am subliniat cele trei aspecte pe care sistemul de auditare oferit de Curtea de Conturi le are în vedere dar eh, care lipsesc, de fapt, eh, în principiu. Principiul value for money, identificarea eh, bugetării în funcție de performanțe, apoi clădirile și personalul. Acest lucru nu se întâmplă însă anual, doar dacă apare acel raport special. În al doilea rând, supravegherea făcută de Curtea de Conturi nu aduce informații uh, sau redundanțe cu, cu privire la funcționarea sistemului intern de supraveghere al uh, instituțiilor uh, în cauză, al Consiliului, de exemplu. Anul trecut, Consiliul a depus eforturi mari pentru a examina uh, documentele din 2016-2015. Sperăm că uh, va, vor rămâne ca atare sau sperăm că cadrul de audit intern va rămâne în picioare. Și în al treilea rând, ă, acțiunile cu dimensiune de politică externă, ați auzit și de la antevorbitorii și colegii mei, ă, există acel raport de activitate anual al Consiliului care subliniază implicarea în ă, acțiuni militare, Bineînțeles că acolo s-a verificat o singură tranzacție, deci practic nu este o examinare cuprinzătoare și în profunzime când vine vorba de punerea aplicarea bugetului curții de conturi. Sper că uh, pot da cuvântul mai departe colegului meu uh, pentru concluzii și recomandări. Thank you, David. So, to conclude... Mulțumesc, David. Pentru a încheia, Există o nelămuriri cu privire la responsabilitatea și utilizarea fondurilor pentru anumite politici. Consiliul a subliniat că este un organ uh, cu funcție legislativă, totodată a subliniat că are temeri uh, ce țin de securitate. Subliniind aceste temeri, uh, practic preie o funcție ex- executivă. Pentru că la nivel legislativ există mai puține temeri de ordine de, de securitate. Aceste temeri de securitate ar putea, care ar putea apărea um, sublinează reticența Consiliului de a răspunde la întrebări adresate din partea Parlamentului în, când vine vorba de descărcarea de gestiune. După cum am auzit, Curtea de Conturi poate examina poate șase dosare pe an, având în vedere că Consiliul are doar 6% din uh, bugetul administrativ al Uniunii Europene, deci nu ar fi, ca, nu ar fi un audit clasic. Și apoi uh, statutul cheltuielilor, iarăși e o problemă aici, uh, întrebări ce țin de cheltuielile cu personalul, clădirile și alte cheltuieli administrative. Toate aceste lucruri sunt incluse în rapoarte, însă cheltuielile nu sunt cuantificate, nu sunt defalcate pe cele două, cele două scopuri, eh, executiv și legislativ. Apoi există cumva senzația de asimetrie în această responsabilizare bugetară. Ehm, raportul anual al Uniunii, al Uniunii Europene este redactat, emis de Parlamentul European. Și există doi raportori. Unul răspunde de cheltuielile Comisiei, capitolul 3, agențiile, practic, Uniunea Europeană, și cel de-al doilea raportor răspunde de cheltuielile tuturor celorlalte instituții. Deci e un uh, sistem bazat pe instituții un raportor se ocupă de un domeniu și de, de comisie și celălalt de restul instituțiilor. Apoi se examinează la Curtea de Conturi, se verifică conturile, cinci, există cinci verificări eh, separate în funcție de politicile respective. Cinci camere. Eh, camera 5 este cea administrativă, care se ocupă de cheltuielile administrative, iar Curtea de Conturi examinează cheltuielile anuale și conturile în funcție de politici. Dacă sunt acțiuni externe, Camera 3, cheltuielile administrative, Camera 5, nu se examinează conturile pe instituții pentru că, dar pe baza acestor instituții a fost uh, adoptat bugetul de către Parlament. Apoi Parlamentul declară sau decide dacă să acorde descărcarea de gestiune sau nu, în funcție de fiecare instituție. Instituțiile uh, pot lua acele descărcări sau nu, însă Parlamentul nu garantează uh, descărcări de gestiune pe politici. Deci este o asimetrie aici în sistemul de uh, responsabilitate. Apoi, pentru a trece la recomandări, există o serie de recomandări din partea noastră care se referă la mai multe instituții, mai ales la Parlament sau în special la Parlamente, dar mai întâi Curtea de Conturi, care este independentă, trebuie respectat acest statut. Vedem avantajul restructurării curții de conturi? Asta ar fi, de fapt, o decizie operațională care să se ia la nivelul curții. Dar, în primul rând, raportul special ehm, redactat de Curtea de Conturi cu privire la Consiliul și Consiliul European ar putea fi justificat. De ce ar putea fi justificat? Din 2009, după cum am auzit mai devreme, au existat schimbări profunde la nivel instituțional în Consiliu și în Consiliul European. Consiliul a pierdut un element din puterea executivă și care a fost transferat la Serviciul de Acțiune Externă, dar a dobândit alte domenii de responsabilitate prin numirea președinției Consiliului uh, European. Există schimbări interne administrative în Consiliu și când apar astfel de schimbări, e nevoie de un audit special sau ar putea fi justificat un astfel de audit special care să verifice punerea în aplicare a acestor schimbări. Dacă la nivel de management s-au făcut modificări line. Apoi Curtea de Conturi, de conturi știm că acolo Camera 5, care răspunde de cheltuielile administrative în Uniune, ar putea fi împărțită marea sau majoritatea copleșitoare eh, a cheltuielilor se efectuează la nivelul Comisiei Europene. Ar putea fi și alte instituții, dar unele sunt mult mai mici, care sunt auditate. Deci, eh, vorbesc aici de camera 5. S-ar putea face și astfel de verificări eșalonate, eh, conturile administrative ale altor instituții decât Comisia Europeană ar putea fi spuse unor măsuri de audit. Și apoi uh, la <clears throat> Camera a treia au fost luate anumite măsuri care țin de acțiune externă și securitate în legătură cu anumite dosare ale Consiliului. Trecând acum la relațiile dintre Parlament și Consiliu, noul modus vivendi poate fi considerat cel care a fost discutat și negociat uh, acum câțiva ani pentru a înlocui uh, acel gentleman's agreement din anii 70. Deci, uh, Consiliul și Parlamentul au convenit să nu se amestece în chestiunile bugetare <clears throat> ale celuilalt. pentru a nu strijeni atribuțiile executive ale Consiliului. Pentru, pentru Parlament însă acest, uh, acest acord nu se aplică uh, nu se aplică în domeniul descărcării bugetare. Parlamentul sau unii membri ai Parlamentului au fost uh, sceptici în legătură cu cheltuirea banilor și acest acord interinstituțional ar putea să introducă un principiu de discreție, dar trebuie să nu se uite că acest uh, acord uh, trebuie, trebuie să aibă și o clauză de caducitate, un fel de uh, mm, clauză de reînnoire, de exemplu, după o perioadă de șapte ani. ca o garanție în caz că una sau alta dintre instituții ar dori uh, sau nu mai uh, vede avantaje în continuarea uh, respectării acestui acord. Bun, ce conține acest acord? Ce ar conține acest acord interinstituțional? E vorba de un acord, un gentleman's agreement, dar numai pe partea legislativă. Parlamentul și Consiliul își uh, transmit documente în legătură cu activitatea și cheltuielile legate de activitatea legislativă și uh, se specifică accesul la cheltuielile non-legislative. Se, um, definește, se definesc condițiile în care Parlamentul poate avea acces la documente de gestiune și um, conturi <clears throat> în care să cheltui bani în alte scopuri decât cele legislative. Pentru Consiliu, o posibilitate ar fi divizarea părți, uh, secțiunea a doua din buget pentru a recunoaște această uh, <clears throat> divizare a activităților uh, legislativă sau de altă natură. Deci Consiliul ar putea să se ocupe um, în virtutea secțiunii a doua sau pentru secțiunea a doua din buget de propria sa descărcare bugetară contabilitatea internă, care este una linie cu linie pentru, consilie, pentru Consiliu, trebuie să fie deci definită în funcție de tipul de activitate executivă sau uh, legislativă. Acum că vorbim despre, vorbim despre um, membrii ai personalului de la Consiliu, care uneori au atribuții mm, ce țin de activitatea legislativă, alteori au atribuții legate de activitatea executivă. E poate fie că e vorba de interpreți, traducători, organizatori de întâlniri în clădirile Consiliului, care uneori uh, sunt folosiți în ambele capacități. Cum îi uh, etichetăm pe aceștia, acum îi categorizăm. Trebuie făcută o, trebuie luată o decizie și s-ar putea hotărâ ca activitatea unui individ să fie, de exemplu, alocată în proporție de 30% pentru executiv și 70% pentru legislativ și se poate organiza <clears throat> se pot organiza uh, cheltuielile uh, în acest, uh, în acest fel în funcție de aceste criterii. Ce poate face Parlamentul? Ei bine, Parlamentul ar putea negocia anual, știu că s-a mai spus, conținutul anumitor chestionare care să fie convenite cu Consiliul și care să fie oarecum uh, concentrate pe anumite tematici. Această relație ar putea permite um, Parlamentului să obțină un nivel de supraveghere asupra Consiliului și apoi s-ar putea uh, modifica și regulile de procedură. Anexa 4 din regulile de procedură, detali- e vorba de regulile de procedură ale Parlamentului, desigur. Acolo se detaliază mecanismul de descărcare și un articol dintr-o anexă ar putea fi adăugat pentru a prevedea un vot automat de amânare sau respingere a descărcării pentru orice instituție care nu uh, uh, și-a uh, avansat rapoartele către Parlament sau nu a răspuns la chestionarul uh, Parlamentului. În trecut au fost uh, președinți uh, mai puțin interesați de descărcare, dar care au uh, insistat să existe o uh, respingere automată a acestor uh, rapoarte de descărcare. Deci dacă continuă dezacordul pe această temă, acum 5 ani Florian Chatiel, care a vorbit în fața acestui, com, în acestei comisii, a făcut niște propuneri destul de dure uh, pentru Uh, cazul în care relațiile cu Consiliul uh, nu redevin constructive. A spus că fie uh, Comisia trebuie să fie răspunzătoare pentru descărcarea bugetară, fie Parlamentul ar putea să folosească un vot de investitură noua Comisie Europeană pentru a forța cooperarea într-un, într-o oarecare măsură. Eh, este o soluție oarecum uh, dificilă. Eh, o altă idee era ca parlamentarii să insiste cu întrebări și cu uh, interpelări. Uh, într-adevăr, există și alte comisii în afară de aceasta care poate să pună întrebări Comisiei și Consiliului. E vorba de LIBE și AFET. Și, în fine, în bugetul anual, Parlamentul are dreptul de a face amendamente. În trecut, Parlamentul a apelat la această tactică de a reduce cheltuielile pentru anumite instituții, astfel încât uh, în uh, părți din titlul 3 uh, s-ar putea uh, afecta um, nivelul um, uh, bugetului pentru Consiliu în caz că acesta rămâne necooperant. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și deja cred că am întârziat destul de mult. Aș vrea să-i dau uh, domnului Aden, a nu, domnul Aden a vorbit deja, spune doamna Gresle. Vreau să-i dau uh, cuvântul domnului dr. Sanchez Barueco din partea Universității de Usto. Vă rog, aveți cuvântul. I'm going to uh, speak first of all, um, if you don't mind, Madam President. Mm-hmm. Um, Madam President, rapport... Doamnă președinte, domnule raportor, stimați membri, ai Curții de Conguri, dragi colegi, eu sunt cercetător la Universitatea Maastricht și mă bucur că sunt astăzi aici uh, în uh, contextul uh, responsabilizării financiare în uh, Uniunea Europeană. O să uh, mă uh, o să vă prezint un pic grupul nostru. Este format din 25 de cercetători care lucrează pe această problemă a responsabilizării și în ultimii 5 ani am colaborat strâns și am studiat uh, impactul responsabilizării financiare asupra legitimității uh, Uniunii Europene și a procesului legislativ în Uniunea Europeană. Uh, lucrăm împreună cu practicieni și specialiști și uh, avem legături strânse cu uh, instituțiile de supraveghere europene, mai ales cu Curtea de Conturi. Uh, sunt sigur că vorbesc în numele tuturor. Uh, Eh, când spun că suntem foarte eh, bucuroși să venim în fața Comisiei eh, de Supraveghere buget, de Control Bugetar, pentru că Comisia noastră joacă, după părerea noastră, un rol uh, uh, foarte important în uh, asigurarea unei bune funcționări a Uniunii, în consolidarea încrederii cetățenilor europeni în construcția europeană. Noi încercăm să rămânem, să ne păstrăm independența și să acordăm uh, consiliere. Uh, de deci aceea, astăzi venim în fața dumneavoastră cu uh, o prezentare de natură legislativă în legătură cu problema pusă în discuție. Bună ziua! Am să vorbesc despre soluțiile pe care le-am identificat uh, pentru îmbunătățirea uh, relației dintre Consiliu și Parlament în contextul descărcării bugetare. Trebuie să spunem că până acum Curtea de Conturi nu a detectat niciun fel de uh, uh, semne că ar fi vorba de o um, gestionare greșită sau uh, intenționat uh, răvoitoare din partea uh, Consiliului, dar în uh, uh, domeniul responsabilizării uh, suntem uh, atât de puternici cât veriga cea mai slabă și de aceea aș vrea să rețineți trei idei din prezentarea mea. În primul rând că cadrul legislativ actual este afectat de discuția aceasta și de argumentele uh, prezentate și de Parlament pe de-o parte și de Consiliu pe de altă parte. Energiile politice investite în îmbunătățirea acestei legitimități a instituțiilor europene mm, nu contribuie la o mai bună reprezentare a cetățenilor europeni și nici la o mai bună guvernare. A doua idee ar fi că cadrul legal uh, suferă în prezent uh, de inerție, dar acest lucru nu este bătut în cuie. E clar că e nevoie de energie politică, pentru că atunci când se, aduce, ajunge la negocieri, eforturile se îndreaptă într-adevăr în direcția corectă. Cineva trebuie însă să se uh, ocupe cu uh, pregătirea cetățenilor pentru schimbările care urmează. Noi avem, am ajuns la concluzia că există câteva scenarii plauzibile pentru spargerea gheții, însă toate aceste scenarii sunt uh, mai puțin decât perfecte. Um, Parlamentul este cel care le va cântări și va decide pe care îl urmează. Acest, pentru a depăși acest impas instituțional, este important să uh, ne amintim că e vorba uh, până la urmă de interpretare diferită a uh, cadrului legislativ existent, care nu e neapărat unul greșit. Nici Parlamentul, nici Consiliul, practic, nu încalcă legea, doar o interpretează diferit și acționează în consecință. Consiliul interpretează în gust cadrul uh, legislativ existent, în timp uh, ce, par, uh, ce Parlamentul are o vedere mai amplă, mai largă, așa cum ar trebui să fie. O să vă explic argumentele legislative puțin mai târziu. Nu este intenția mea să mă întorc până în 51 pentru a vă face istoria a uh, dispozițiilor uh, uh, ce privesc responsabilitatea financiară, dar am să vă spun doar că trebuie respectată o ierarhie a actelor legislative, care însă s-a modificat prin intermediul regulamentului financiar. atunci când tot, toate părțile implicate au uh, convenit asupra modificărilor uh, bugetare prin intermediul regulamentului financiar, s-au făcut practic concesii. Instituțiile au uh, profitat de anumite lacune pentru a introduce um, anumite modificări ce au ajuns până la urmă să fie tolerate de toate părțile implicate. Acesta fiind spus, voi sublinia acum că nici cadrul de implementare bugetară, nici regulamentul financiar n-au rămas complet uh, neschimbate din 51 uh, până în 58 uh, reprezentanții instituțiilor în frunte cu conducerea curții de conturi, s-au asigurat de buna aplicare a bugetelor. După aceea, Carta A, e vorba de descărcarea care din 78 uh, încoace este făcută de către Uh, Parlament. Parlamentul a devenit uh, într-un fel uh, o singura instituție europeană care a, a putut să a, a avut dreptul să emită această descărcare bugetară dar pe uh, parcurs și intervenția altor instituții a fost uh, tolerată și uh, treptat chiar reglementată. Însă această procedură ar trebui modificată dacă nu asigură o uh, responsabilitate, o responsabilizare corectă. Ne-am gândit uh, și la dimensiunile uh, Uh, contabilității într-un regim democratic. În, prima, în primul rând e vorba de transparență în sensul uh, pasiv al furnizării de informații și în sensul uh, activ al activităților de control și de uh, raportare. Lipsa separației între Consiliu și, uh, Uh, european și Consiliul Uniunii Europene s-a redus uh, transparența activităților acestor instituții și este important să subliniem uh, că intervenția Comisiei aici este numai în sensul compilării anumitor informații ar trebui să există obligație pentru Comisie să răspundă întrebărilor puse de către Parlament, deși în practică toate instituțiile în afară de Consiliu acceptă să răspundă uh, interpelărilor Parlamentul, Parlamentului. În um, tratat se vorbește despre atribuțiile Comisiei în punerea în aplicare a bugetului, însă, după părerea noastră, cei care au redactat uh, articolul 317 din tratatul de funcționare a rămas deschisă acolo problema cheltuielilor administrative, o chestiune care poate fi rezolvată doar de către uh, Curtea de Justiție. Uh, această lacună este încă un neajuns și acesta încă nu a fost corectat. Apoi, uh, actorii trebuie să accepte critica pentru uh, uh, o administrare uh, defectuoasă a bugetelor. În acest caz, uh, însă, uh, nu este foarte clar cine și în ce condiții poate să uh, aducă astfel de critici. Uh, descărcarea, uh, pe de altă parte, descărcarea bugetară nu permite aplicarea de sancțiuni în uh, condițiile în care Parlamentul identifică neajunsuri. Parlamentul și Consiliul, deci, folosesc uh, cadrul instituțional și legislativ existent în propriu beneficiu și uh, au în comun convingerea că aceste, descop, uh, acest exercițiu de uh, de descărcare bugetară uh, este o simplă formalitate. Consiliul consideră că răspunderea pentru buget aparține doar Comisiei, dar în acest caz cum se poate justifica intervenția altor uh, instituții. Articolul 55 din regulamentul financiar spune că Comisia poate delega puterea altor instituții pentru punerea în aplicare a părții din buget care îi revine. Această dispoziție este interpretată ca sinonim pentru delegare de către Consiliu și uh, ca punând pe același uh, plan uh, o serie de organizații naționale și internaționale care se ocupă de uh, gestiune. Un alt argument important al Consiliului se leagă de deciziile individuale ale uh, Consiliului. Parlamentul susține că acestea sunt uh, documente interne emise de Parlament pentru pregătirea decizie finale a Comisiei care nu va produce efecte în afara Parlamentului. Este un argument uh, inteligent din partea Consiliului, nu poate fi uh, combătut pentru că, de fapt, uh, în afară de efectele politice, nu sunt alte efecte cu condiția ca Consiliul să răspundă într-un fel la criticile Parlamentului. in Parliament's uh, reasoning, for, from which I will only highlight two arguments because. Aș vrea să subliniez aici două argumente pentru că sunt deja bine cunoscute. În primul rând, toate instituțiile în practică acționează ca fiind egale atunci când e vorba despre fondurile lor. Au uh, ofițeri de au uh, auditorii interni uh, proprii, uh, și întrețin relații directe cu Curtea de Conturi și cu Parlamentul. Comisia este foarte bine implicată în managementul financiar și de aceea poate să elaboreze orientări cu privire la gestiune sau la raportoare, raportare, dar nu joacă cu siguranță un rol de intermediar în uh, instituțiile celelalte. Celelalte instituții acționează ca, uh, ca instituții autonome care sunt uh, independente de către comisie. Un al doilea argument puternic pentru a susține viziunea Parlamentului este cea care se bazează pe distinția dintre atribuire și delegare. Autoritățile de delegare pot întotdeauna să își recapete puterile, însă în continuare implementarea bugetului propriu este o obligație prin regulamentul financiar și prin uh, tratat. Și deci prin uh, un acceptare a Comisiei. Eu nu consider că aici există o delegare, ci există doar un cadru care seamănă cu delegarea. Cele care conferă puteri pentru cheltuieli administrative um, sunt, de fapt, statele membre, deși tratatul nu spune acest lucru în mod explicit. Foarte important este că există o diferență foarte clară între diferitele limbaje din articolul 55 din regulamentul financiar – majoritatea uh, limbajelor uh, financiare vorbesc despre proprietate din partea Comisiei, care poate după aceea să transfere puterea către celelalte instituții. Dar uh, Comisia ia la cunoștință puterile celorlalte instituții. Așadar, um, Există o versiune franceză, o versiune germană, una finlandeză și nu este foarte clar în toate aceste versiuni. Iar acum aș vrea să vorbim puțin despre blocajul instituțional, pentru că o parte din bugetul Uniunii scapă de controlul um, de, trans, de transparență. Ne uităm la măsurile pe care Parlamentul European trebuie să le ia pentru a îmbunătăți descărcarea, iar uh, cele legale se referă la îmbunătățirea cadrului legal și altele se referă la uh, transferul cazurilor către Curtea de Justiție și, în final, uh, negocierea uh, cu Consiliul. Iar aici eu cred că argumentele noastre sunt uh, complementare cu cele pe care le-au înaintat colegii. Propunerile interinstituționale spun ca Parlamentul să dea un model de responsabilitate financiară, însă Consiliul nu pare să fie afectat de, prost, de o gestiune proastă. Iar uh, autoritatea de management trebuie să fie o normă din punct de vedere al transparenței și al uh, responsabilității. Iar Comisia de Control Bugetar are aici un rol foarte important de jucat. În al doilea rând, se recomandă o îmbunătățire a chestionarelor uh, de descărcare prin introducerea unor sisteme de verificare internă care să poată să le mențină cât se poate de obiective, cât se poate de corecte și de concentrate pe subiect. Aceasta se leagă și de nevoia de a defini mai bine ce este dimensiunea politică a responsabilizării și transparenței uh, politice, care este valoarea adăugată a activității Parlamentului. În um, briefing am sugerat de asemenea și că um, Comisia pentru Control Bugetar să-și îmbunătățească activitățile de um, conștientizare și publicitate pentru ca să asigure mai mult leadership în, în negocierile interinstituționale. În trecut, lipsa de consens în interiorul Parlamentului a diminuat în mod evident eficiența Parlamentului în negocierile sale cu Consiliu și, nu în ultimul rând, Parlamentul poate că dorește să explore alianțe cu anumiți membri din Consiliu care sunt uh, mai uh, uh, dispuși eventual să fie de partea Parlamentului, dar în orice caz, fără o modificare legislativă, nu va fi posibil. Modificările în cadrul juridic se pot face prin mai multe proceduri. În primul rând, uh, aceste diferențe se vor vedea și în rezultate. Cea mai bună opțiune este o reformă a tratatelor sau a regulamentelor financiare prin care Parlamentul European are sau îi se conferă puteri mai uh, put, multe. Apoi, um, schimbarea tratatelor înseamnă mult timp, foarte mulți actori sunt implicați, este o procedură mult mai complicată, în timp ce schimbările regulamentului financiar trebuie doar să respecte limitele tratatului sau trebuie să uh, folosească lacunele acestuia sau lucrurile neexprimate. Alte chestiuni, precum bugetul intern sau regulile de procedură, uh, au fost de asemenea explicate în nota de briefing, dar sunt nepotrivite pentru un proces pe termen lung, pentru că acestea se află la un nivel scăzut în ierarhia legilor. Care sunt uh, subiectele care trebuie neapărat uh, tratate în urgență? În primul rând, Trebuie să vedem dacă și Consiliul reprezintă sau nu o autoritate de descărcare. Dacă nu, um, orice formă de incongruență legislativă trebuie să fie eliminată din cadrul legislativ. Cadrul legislativ desenează, de fapt, o implicare foarte slabă a Consiliului în procesul de descărcare, iar practicile instituționale nu fac decât să sublinieze această critică având în vedere beneficiarul pachetului financiar. Deci poate că a venit momentul să acceptăm diferența dintre autoritatea de buget, autoritatea bugetară și autoritatea de descărcare, pe de altă parte. Și, de asemenea, să acceptăm că Parlamentul European trebuie să rămână singurul for responsabil pentru descărcare. În al doilea rând, implicarea altor instituții, incluzând aici Consiliul în gestiunea bugetului ar trebui să fie reanalizată și uh, ar trebui să se găsească un acord pe practicile instituționale aplicate. După cum am zis, respingem că um, conferarea de, uh, de competențe și delegarea sunt două lucruri egale în diferitele uh, versiuni lingvistice, după cum spuneam deja, acest lucru diferă, dar și practica instituțională arată că lucrurile nu sunt uh, la fel. În ceea ce privește cheltuielile administrative, toate instituțiile sunt de fapt autorități de gestiune independente. În cazul Consiliului însă trebuie să se facă o graniță mai clară între activitățile sale de manager și activitatele sale executive, așa cum a zis un coleg și înainte. De asemenea, când uh, responsabilizarea și transparența financiară se bazează pe indicatori și de performanță, ar trebui să se traseze o linie foarte clară pentru a nu încălca autonomia instituțională a unei alte instituții, ceea ce e foarte important pentru Comisia pentru Control Bugetar, pentru că revine sarcinilor ei. Alte recomandări sunt îmbunătățirea de raport, raportării și îmbunătățirea transparenței, de exemplu în ceea ce privește avertizorii sau în legătură cu relațiile de gen, dar și um, domeniul de aplicabilitate al uh, a responsabilității fiscal, uh, financiare și uh, dimensiunea de acțiune a Parlamentului European în acest domeniu. În momentul de față nu este foarte clar uh, dacă Parlamentul se bazează pe Curtea de Conturi sau dacă Parlamentul poate să completeze lacunele lăsate de către Curtea de Conturi și relațiile reciproce sunt de dorit uh, având, uh, uh, cu scopul unei transparențe mai bune. În ceea ce privește cel de-al treilea scenariu și anume sesizarea Curții de Justiție pentru a rezolva blocajele instituționale, aici este de asemenea un scenariu suboptim, pentru că interpretările Curții de Justiție s-ar putea să nu fie în favoarea Parlamentului. Iar, în mod teoretic, s-ar putea ca acest conflict să ducă Parlamentul către o nouă lipsă de cooperare din partea Consiliului, dacă Parlamentul, de exemplu, consideră că există o obligație de colaborare, dar nu există încă niciun precedent în uh, relația dintre Parlament și uh, Consiliu în ceea ce privește o infracțiune în inacțiune. În al doilea rând, uh, Consiliul ar putea să introducă o acțiune în anulare uh, având în vedere decizia Curții de Conturi, considerând că nu este corectă din punct de vedere legal. Însă, folosirea acestei ocazii ar însemna că descărcarea are efecte juridice, ceea ce Consiliul nu acceptă. Este nevoie deci de cercetare suplimentară în ceea ce privește procedurile legale, însă evaluarea mea preliminară este că în majoritatea cazurilor în trecut a fost vorba de procedură legislativă și mai puțin de măsuri politice. În trecut, Parlamentul a inițiat 15 proceduri împotriva Consiliului, a câștigat în 27 de cazuri și a pierdut în 16 cazuri. Iar din punct de vedere al Consiliului, Consiliul a inițiat patru uh, proceduri în anulare împotriva Parlamentului, a câștigat trei dintre ele și una a pierdut-o. Așadar, nu se știe niciodată cum se încheie o astfel de acțiune. Și în final, aș mai vrea să spun câteva cuvinte despre acordurile revizuite, pentru că și despre aceasta s-a vorbit în intervențiile dinainte. Reciprocitatea impusă de către Consiliu reprezintă un pas înapoi de la puterile legale actuale care au fost conferite Parlamentului, dar aceasta ar putea să însemne că reciprocitatea este mai mult o, lacună teoretică decât practică, având în vedere puțina atenție pe care o acordă Consiliul Descărcării în practică. În rest, reflexiile care au fost incluse în nota de orientare se referă la găsirea unui numitor comun uh, în ceea ce privește valorile, reglementarea conflictelor interinstituționale înainte ca acestea să apară prin uh, schimburi uh, reciproce, dar și prin măsuri de resoluționare a conflictelor. Iar în ceea ce privește descărcarea, pe chestiuni care deja au, se bucură de um, o funcționare bună, Uh, s-ar putea continua, Parlamentul ar putea, de exemplu, negocia cu Consiliul pe uh, chestionare de care s-au îmbunătățit. Sper că am putut să vă ofer uh, o imagine de ansamblu asupra majorităților chestiuni, problemelor principale, îmi cer scuze, și dacă îmi permiteți o să îmi termin prezentarea prin a vă reaminti importanța descărcării pentru legitimitatea Uniunii Europene, pentru că uh, cetățenii se uită exact la felul în care Parlamentul European îi uh, responsabilizează pe, pe reprezentanții celorlalți uh, celorlaltor instituții și deci că este vorba de fonduri europene. Chiar având în vedere complexitatea acestui subiect, poate că este bine să se găsească un compromis cu Consiliul, făcând propuneri uh, cât se poate de sănătoase pentru o reformă a tratatelor pe viitor. Sperăm ca nota noastră de consultare să poate să vă ajute mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție. Herzlichen Dank. Sind Sie damit am Ende oder kommt... Nu știu dacă a terminat sau mai vorbește și domnul profesor Stevenson. Nu mai doriți să adăugați nimic. Bine, bine, foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult. A fost foarte interesante prezentările dumneavoastră. Și acum cred că primul uh, care poate să pună întrebări va fi Bart Stas, raportorul. Da, mulțumesc foarte mult către toți cei care ne-au făcut prezentări. A fost foarte interesant pentru noi, pentru că aceasta ne permite să punem cap la cap mai multe elemente. Eu aș dori să ne concentrăm mai ales pe soluții și din acest punct de vedere vreau să vă spun că partea a doua mi s-a părut foarte interesantă. Însă, ceea ce nu am discutat și m-ar interesa foarte mult se referă la al patrulea scenariu în care încercam să găsim un modus vivendi cu Consiliul. Știm cu toții că și Consiliul în 2011 a făcut o propunere către Parlament Ultima vorbitoare s-a referit la câteva elemente și ce m-ar interesa pe mine este să ne dați mai multe detalii despre acest subiect. Dacă Parlamentul se bazează pe propunerea Consiliului și având în vedere tot ceea ce s-a spus aici, aș vrea să vă întreb care sunt elementele pe care le-ar putea adăuga Parlamentul pentru că această propunere a Consiliului să fie acceptabilă atât pentru Parlament cât și pentru Consiliu știind în același timp, așa cum s-a menționat în uh, contribuțiile anterioare, că interpretarea felului în care trebuie să se facă descărcarea și a contextului juridic în care ea trebuie să aibă loc este diferită la cele două instituții. Dar avem un text al Consiliului care a fost prezentat și aș dori să știu dacă puteți să ne dați eventual câteva elemente uh, pe care putem să le adăugăm și eventual, doamnă președinte, poate putem să colectăm mai multe întrebări deodată. Într-adevăr, colegii prezenți vor să mai intervină sau nu, în primul rând? Nu este cazul. Bine. Eu am însă o remarcă. E foarte interesant perspectiva istorică asupra descărcării. Noi nu am crezut niciodată că ar exista nereguli la Consiliu. Nu asta este problema noastră, dar mi-a plăcut foarte mult grafica în care stăteam ca doi copii jigniți unul în fața celuilalt, ceea ce practic aduce ceva emoții în problema aceasta, deși noi încercăm să tratăm totul fără emoții. Vă dau dreptate în sensul că trebuie să ne mai îmbunătățim chestionarul. Chestionarul a suferit și de faptul că regulamentul bugetar nu a fost uh, bine respectat, unde se spune că ambele rapoarte trebuie să fie publicate. Acum aceste rapoarte sunt publicate, cred că, de un an. Deci acum avem mai multe informații și am încercat să facem o comparație pentru ca să vedem dacă ceea ce am întrebat noi în chestionar nu se găsește în raport sau măcar în parte. Problema că în bugetul Consiliului se face și politică operațională este întotdeauna o îngrijorare prezentă. Și această îngrijorare depinde de felul în care percepem ceea ce se întâmplă. Știm că partea cealaltă se uită la noi pentru ca să vadă dacă noi ne uităm și aceasta pentru a mai sublinia încă o dată partea emoțională a problemei dintre Parlament și Consiliu. Nu știu dacă că um, un regulament juridic ar fi o soluție, nici nu am înțeles prea bine din prezentare dacă credeți că Consiliul ar accepta. În orice caz, dacă s-ar face o modificare a tratatelor, cred că colegii ar uh, insista să se întâmple așa. Nu se știe dacă va exista această modificare, dar dacă va exista, cu siguranță, cu anumite formulări specifice, o să reușim să introducem aceste cerințe noi. Însă, o întrebare foarte simplă este cum pot face instituțiile pentru ca să dea un exemplu. Trebuie să se poată găsi o soluție pentru că, într-adevăr, trebuie să fim un model. Noi am fost la secretarul general al Consiliului care ne-a spus că dacă există un element nou prin care el poate să intervine la statele membre, el dorește să o facă. Ce ar putea fi un astfel de element nou cu care am putea să mergem la statele membre? Și colegul Ștehovski a mai cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să pun o întrebare. Un element care nu a fost abordat în discuție Nu am ascultat începutul prezentării, din păcate, pentru că nu am fost aici. Am fost la Comisia Libe, unde s-a vorbit despre terorism în același timp. E vorba de instituții europene care sunt legitime, există anumite reguli de organizare care trebuie să fie respectate și trebuie ca regulile acestea să fie transparente. În același timp trebuie să respectăm toate aceste condiții Nu e vorba de o invenție a curții de conturi care dorește deodată să organizeze ceva. Nu e vorba despre o, o bănuială față de Consiliu că fură sau că nu gestionează bine lucrurile, nici nu credem că ne minte sau că nu funcționează lucrurile. Nu despre aceasta este vorba aici. Dar un organ ales precum Parlamentul European a discutat despre această situație și a decis să ia câteva măsuri pentru ca să reușim să rezolvăm anumite lacune și deci e vorba de nevoia de transparență. Săptămâna trecută, doamnă președinte, împreună cu dumneavoastră, dar și împreună cu alți colegi, am fost în Statele Unite. Această procedură nu există în Statele Unite descărcarea, deci noi am fost foarte uimiți. Procedura, așa cum este ea instaurată în drept european, trebuie să creeze mai multă încredere din partea cetățenilor în instituțiile europene. Pentru că despre ce este vorba aici? Este vorba despre o procedură care să poate să țină cont de o serie de elemente nu e vorba numai de înșelăciune, ci e vorba de anumite lacune care trebuie detectate. Trebuie să avem uh, așteptări foarte ridicate față de noi înșine. Această descărcare este totuși o procedură destul de importantă în fața Consiliului pentru că nu putem tolera ca lucrurile să se întâmple în felul acesta. Ne găsim acum într-o situație în care va trebui să găsim o soluție, iar secretara generală a Consiliului s-a întâlnit cu reprezentanții grupurilor politice și procedura de descărcare a Consiliului trebuie să facă parte din evaluarea anuală. Este absolut indispensabil și uh, trebuie de asemenea să nu mai fie nevoie să ne justificăm în fața jurnaliștilor și să nu mai răspundem la uh, aceste întrebări despre transparență negativă. Ar trebui să răspundem pozitiv la astfel de întrebări. Mulțumesc. Doamna Ayala Sender, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, că este interesant să parcurgem tot ceea ce a fost dificil an la rând. Am vrut să discutăm despre două aspecte. Tocmai uh, am auzit mai multe lucruri despre aceste domenii. Aș vrea să știu cum stau lucrurile nu numai uh, în privința relației dintre Parlament și Consiliu, ci și în privința situației din alte state când vine vorba de descărcările de gestiune. Dacă există, să zicem, o astfel de relație între Senat și Congres în SUA. Și întrebarea referitoare la buget. Există vreo formă similară sau un instrument în Europa care să ne permită să înregistrăm progres. Adesea, instituțiile europene au uh, caracteristici specifice, sunt uh, destul de noi istoric și nu se pot compara lucrurile. Câteodată nu poți să te uiți în stânga sau în dreapta, câteodată lucrurile sunt destul de încărcate emoțional, poate că putem uh, primi din partea experților exemple de instrumente care ne-ar permite să rezolvăm conflictul din, dintre cele două camere, să zicem. Și apoi, legat de ceea ce a spus doamna Sanchez Barueco, faptul că unii se adresează instanțelor pentru a rezolva astfel de conflicte. Noi am uh, înregistrat progrese importante în Parlament în ceea ce privește legitimitatea institu- instituțiilor noastre și în ceea ce privește competențele în descărcările de gestiune. Dacă ne uităm la aceste posibilități, atunci apare întrebarea dacă un astfel de pas ar fi util. Și anume să te adresezi curții de justiție. Poate că multe lucruri pe care le-am dobândit în urma tratatelor uh, ar fi pierdute astfel, prin astfel de procese în instanță. Aici Um, descărcările și competențele au uh, adus rezultate importante. Însă, și aici am avea un mare semn de întrebare, oare nu cumva Curtea de Justiție ne-ar spune că am mers prea departe și că am putea pierde din ceea ce, din terenul deja câștigat? Poate că pasul ar fi prea mare. Totuși, Parlamentul are o legitimitate destul de mare. Aș vrea să aflu care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de această chestiune. Aveți vreo observație? Poate că nici nu ar fi defavorabil. Da, într-adevăr, ar fi interesant să aflăm uh, uh, poziția judecătorilor. Întrebarea este justificată. Cine vrea să ofere un răspuns? Care dintre invitații noștri? Da, voi începe eu. Colegul Benedetto se va referi la întrebările domnului Stes. Eu voi încerca să răspund la întrebarea doamnei președinte Gresle. E vorba într-adevăr despre întrebarea vis-a-vis -vis de viitorul acestui conflict. Am explicat lucrurile în prezentările noastre. Există un trecut uh, al conflictului, o istorie lungă și de aceea e important să vezi cum s-au schimbat condițiile cadru de-a lungul ultimelor decenii. Într-adevăr, ele s-au schimbat în sensul că Consiliul are o activitate Uh, executivă, mai mult decât în anii 70. Și poate că aici putem face uh, legătura dintre cele două prezentări pe care le-am avut, um, discuția despre responsabilitate. Doamna Sanchez Barueco a explicat lucrurile foarte bine. Deja la primul nivel al cerințelor avem acea, uh, acel criteriu al transparenței. Dacă transparența nu este asigurată, atunci toate celelalte, um, competența de interpelare sau de examinare nu pot funcționa sau evaluările, posibilitățile de sancționare. Deci transparența este un element esențial în acest context. Noi am constatat într-adevăr că nu există motive ca, sau indicii că mijloacele bugetare ar fi folosite abuziv sau ar fi fraudate. Dar uh, există argumente în favoarea transparenței. Deci orice formă de retenție a uh, informațiilor creează neîncredere. Nu numai vis-a-vis -vis de deputații acestui parlament, ci și în relația cu opinia publică. În contextul mai mare, istoric, impresia mea este că uh, E vorba de uh, rămășițe ale interguvernabilității. Deci mai ales în zona bugetară, autonomia trebuie păstrată în, pe scena europeană sau trebuia păstrată în comparație cu ceilalți actori. Și asta a putut fi văzută și în alte uh, domenii în uh, politica internă și justiție, dincolo de cadrul european. Însă structurile sunt uh, interguvernamentale, sunt, există o amprentă profund interguvernamentală. Uh, și aici s-a încercat și îngrădirea rolului Parlamentului. De aceea v-aș încuraja dacă va fi vorba de o reformă a tratatelor, să readuceți pe ordinea de zi problema, pentru că este o problemă de principiu, de principiu vis-a-vis -vis de separarea puterilor aici, în care merge dincolo de problema specifică pe care o dezbatem noi astăzi aici. Domnul profesor Benedetto are cuvântul. Mulțumesc. Din ce am înțeles eu, întrebarea care a fost adresată s-a referit la care ar fi ingredientele um, unei propuneri care ar fi acceptate de Parlament, o propunere a Consiliului. Și într-adevăr ne putem uh, raporta la ce s-a propus în 2011. Parlamentul a fost de părere că propunerea era, nu era rezonabilă. Procedura de descărcare are mai multe resurse. Avem tratatul, în special articolul 319 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și mai avem um, regulamentul financiar, regulamentul de procedură 9394 și anexa 4. Procedurile din, trata, din tratat sunt foarte clare. Consiliul uh, recomandă și pentru a putea recomanda, dacă e vorba de un parteneriat, dacă fiecare decizie o furnizează informațiile necesare, o parte din acele recomandări sunt uh, făcute din partea Consiliului pe baza acelor descărcări ale Parlamentului, la fel ca și recomandările Parlamentului pe baza propriei descărcări form secțiunii 2. Și acesta este spiritul în care trebuie făcut și nou un nou tratament. Deci un uh, modus vivendi non-coercitiv. Mm, acordul interinstituțional e o chestiune separată. Am luat notă de temerile exprimate. O astfel de normă poate că ar trebui evitată stabilirea unor reguli uh, ferme poate ar trebui evitată. Parlamentul poate că vrea să aștepte dacă tratatele vor fi reformate. Reforma poate va avea loc în, ultimii, în următorii ani, dar nu știm exact. Rămâne de văzut. Dar cu siguranță, dacă instrumentele duc la un acord sau dacă este un acord instituțional sau un uh, gentleman's agreement, mă rog, uh, desigur, un astfel de acord uh, ar fi un fel de asigurare pentru Parlament că aplicarea unui posibil acord nu va merge neapărat în direcția în care Parlamentul și-o dorește. Voi întrebarea dacă există sisteme naționale de descărcare. Unele state au astfel de sisteme de descărcare de gestiune, altele nu. Cum se cheltuie bugetele, metodele de responsabilizare care există în fiecare dintre cele 28 de state membre. Mai bine, acolo sunt sisteme foarte diferite. Există chestiuni ce țin de arhitectura instituțională a Uniunii Europene, de la înființare, au existat uh, influențele modelului francez sau german, ceea ce știm noi, Uniunea Europeană sau bugetul, chiar în primii ani de integrare europeană, în anii 50, uh, în anii 50 era un lucru destul de abstract. Uh, statele membre aveau îndoieli acolo și atunci când s-au înființat instituțiile europene, când au fost apoi reformate și schimbate, Conform acordurilor din anii 70, Parlamentul European în, în acei ani, în anii 70, a dobândit pentru prima dată aptitudini, ă, atribuții în zona bugetară. Putea amenda bugetul. În 75 a putut ă, acorda descărcările de gestiune. Deci, tratatul din 75 a stabilit și înființarea curții de conturi. Acești pași, aceste etape specifice, amendarea bugetului sau posibilitatea de a acorda descărcarea, Curtea de Conturi, toate aceste lucruri au, au fost uh, aprobate nu pentru că statele membre aveau uh, temeri vis-a-vis -vis de un deficit democratic, ci raționamentul a fost în acea vreme mergând pe calea integrării europene, creând un uh, buget extins și armonizând legea, ei puteau fi siguri de rezultatele acelor schimbări atribuind puteri Parlamentului European și înființând Curtea de Conturi, permitea un sistem de check and balance, de verificări reciproce, de separarea puterilor. Deci, practic, Parlamentul putea spune nu dacă instituții europene, precum Comisia, își depășeau atribuțiile prevăzute. Deci, crearea procedurii de descărcare și atribuțiile din acei ani uh, au fost gândite ca un fel de mecanism de garantare pentru uh, statele membre care nu erau foarte sigure de rezultatele integrării europene. Se, sau temeri că ar putea apărea consecințe negative. Deci, practic, era un fel de garanție potriva unor potențiale efecte negative ale integrării europene. Doamna Sanchez Barueco, poate că e rândul meu. Legat de ceea ce a spus domnul Benedetto, um, acordurile interinstituționale sau acel modus vivendi, cum s-a subliniat în uh, versiunea finală a notei de briefing, a notei rezumat, ar fi interesant să se vorbească despre valori comune, valori introduse de tratatul de la Lisabona, care apare explicit în textul uh, acelui nou modus vivendi, pentru că sunt principii obligatorii pentru ambele instituții, chestiuni ce țin de transparență, de deschidere, și chiar buna gestiune reprezintă un drept fundamental care este stipulat în cartea în Carta Drepturilor Fundamentale. Deci toate aceste lucruri sunt obligatorii pentru cele două instituții de atunci când uh, vor avea un acord interinstituțional. Scenariul actual este diferit. Vreau să includă toate aceste valori într-un uh, acord interinstituțional revizuit. Uh, s-ar putea, ar putea exista dovezi ale transparenței atunci când uh, cele două instituții solicită o implicare mai profundă a Curții de Conturi în zona administrativă. Bun, ea a fost oarecum trecută cu vederea în marea marea zonă de, de operațiuni bugetare. Și bun, acum dacă vorbim despre uh, reciprocitate, acest aspect serios, având în vedere că Consiliul într-adevăr face foarte puțin cu informațiile pe care le primește în cadrul managementului financiar, Consiliul care evaluează implementarea financiară din partea Parlamentului. În schimb, având voie să evalueze chiturile administrative ale Consiliului, Parlamentul are mai multe de câștigat. Pentru a atinge același nivel de examinare, Consiliul ar trebui să pună în aplicare proceduri noi, care încă nu sunt actuale, nu sunt puse în practică. Deci, ar fi recomandabil, dintr-un punct de vedere rațional, Consiliul ar trebui să beneficieze de această reciprocitate. Și, și asta ar, ar putea fi și în beneficiul Parlamentului. În ceea ce privește întrebarea doamnei Gresle, versiunea finală a notei va include un rezumat al uh, schimbărilor uh, prevăzute, schimbările legislative. În umila noastră părere, mm, ar trebui să fie și o dezbatere cu Parlamentul. Cred că realitatea nu este în conformitate cu cadrul legal, ceea ce privește managementul financiar și relația cu celelalte instituții. Articolul 45 al regulamentului financiar ar putea fi modificat foarte ușor. S-ar putea spune acolo, de pildă, își cere scuze vorbitoarea, 55, articolul 55 spune că um, Comisia ar trebui să atribuie altor instituții. Ar putea, s-ar putea spune invers, instituțiile europene altele decât Comisia Europeană ar putea primi, că de fapt statele membre atribuie puteri celorlalte instituții. Deci e un exemplu aici de mici schimbări care ar putea fi introduse în cadrul legal. Propunerile noastre cu privire la versiunea finală a notei rezumat ar fi acestea. Apoi v-ați referit la chestionare. Chiar eu însă, fiind observator independent, am fost șocată de tonul folosit în uh, cazul chestionarelor vechi. Uh, au existat chestionare anume care nu contribuiau la clădirea unei, unei grade de încredere reciprocă. Și asta poate că din cauza lipsei de proceduri interne care ar fi permis că raportorii sau poziția lor este contrabalansată de uh, un număr anume de reprezentanți din cealaltă instituție. E ușor să se rezolve așa ceva se organizează o procedură care, până la urmă, asigură respectarea regulilor de bază ale curtoaziei interinstituționale. Întrebarea legată de formulele naționale care există în cu privire la descărcări. Nu, aici nu pot răspunde, din păcate. Curtea de Justiție, din câte știu eu, în legătură cu procedurile legale, Curtea de Justiție sau procesele la Curtea de Justiție ar complica chestiunea. Versiunea finală a rezumatului nostru va cuprinde și o secțiune specială care să se refere la procesele de la Curtea de Justiție. Apoi, aș vrea să spun ceva despre diferența dintre funcția executivă, îndeplinită de Consiliu, funcția de gestiune a propriului și funcția de gestiune a propriului buget. Colegii mei au uh, spus ceva cu care am fost de acord. În ultimii ani, bugetul s-a extins, mai ales după criza financiară, s-a lărgit spectrul executiv. Permiteți-mi să vă reamintesc că scopul descărcării este de a examina gestiunea financiară până la urmă um, Practic, o parte din această încredere interinstituțională apare sau se asigură atunci când Comisia de Control Bugetar folosește descărcarea pentru a examina impactul activităților bugetare în diferitele instituții. Iertați-mi expresia, dar când vezi că atribuția de descărcare este funcția de descărcare este folosită pentru a critica celelalte instituții în anumite privințe care nu au de fapt o legătură cu bugetul și cu punerea în aplicare a lui, în domenii în care Parlamentul nu are de fapt competențe de supraveghere, ei bine, asta alimentează neîncrederea interinstituțională și pe termen lung afectează în mod negativ um, poziția de negociere a Parlamentului. Deci, o dezbatere internă ar fi interesantă. S-ar putea demar- o linie de demarcare care să aibă un, as- un uh, impact important asupra bugetului. s-ar putea încerca să existe un respect vis-a-vis -vis de acea legătură. Dar deocamdată competențele sunt definite pe baza obiectivului. Iar uh, aici există o delimitare clară, uh, uh, de, o delimitare de curtea de conturi care se raportează la legăturile cu bugetul Parlamentului. Deci ar fi bine să, înainte de reforma tratatelor să ne gândim dacă se poate ajunge într-o situație diferită în care competențele Parlamentului în timpul descărcării sunt stabilite pe baza legăturii cu bugetul Uniunii Europene sau cu impactul asupra bugetului european. Practic s-ar alinia competențele Parlamentului cu cele ale Curții de Conturi și întregul sistem ar fi mai coerent. Dar asta, desigur, implică o schimbare a sistemului actual care ar necesita foarte multă energie politică. Ja, viel, vielen, vielen Dank. Sie haben mir jetzt schon aus dem Herzen gesprochen, was denn. Într-adevăr, ați spus ce trebuie în ceea ce privește însă tonul chestionarelor. Nu vreau să protejez pe nimeni, dar trebuie să vă explic că întotdeauna noi trebuie să facem aceste formulare în engleză și uh, nu toată lumea stăpânește la fel de bine engleza. De aceea Sigur că engleza este o limbă foarte plină de politețe și noi nu cunoaștem această limbă, dar nu, nu uh, vrem să dăm tot timpul la tradus pentru că durează foarte mult și deci poate că e o explicație pentru ceea ce uh, ceea ce ne-ați spus, poate că toată lumea care ia notițe se bucură să citească așa ceva sau să audă așa ceva. În orice caz, um, nu e foarte simplu pentru noi este o mare problemă să răspundem, să transmitem această acest formular. Nu vreau să nu țin cont de ceea ce a spus, din contră, mi se pare că e foarte important, dar vreau să luăm o parte din activitate de la birouri, de la administrator care în fiecare an trebuie din nou să formuleze întrebări. Din diferitele rapoarte. Oricum, procedura de descărcare are cam 12.000 de pagini. Deci noi avem, de fapt, 12.000 de pagini de documente pe care trebuie să le verificăm pentru a putea da descărcarea. Și trebuie să recunosc că nu toată lumea se bucură de așa ceva. Oricum, vreau să întreb dacă mai există din partea referenților comentarii pe care mai doresc să le facă. Dacă nu este cazul, vreau să vă mulțumesc foarte mult uh, înainte să dau uh, la final uh, cuvântul lui Bart Stas. Ne-ați ajutat foarte mult, o să rămânem foarte aproape de subiect, avem tot interesul să găsim o soluție pentru ca să reușim să scoatem în fine acest cui care este până la urmă relația noastră pe descărcare cu Consiliul. Așa, Bart, îți dau cuvântul. Dit was een werkwinkel um, en ik denk dat, uh, dat alle presentaties heel erg nuttig waren. Dat... Mulțumesc, domnule președinte. A fost o audiere foarte interesantă. O serie de întrebări și-au găsit răspunsul. Cum am putea Parlamentul să meargă înainte de acum încolo în relația cu Consiliul? Nu vreau să sărim la concluzie acum, dar va fi foarte util pentru procesul uh, nostru care implică toate grupurile politice. Deci, iată două ore uh, petrecute cu folos. Întrebarea mea este când ne putem aștepta la un uh, raport uh, final? Când vom avea versiunea finală? Știu că ați semnalat anumite aspecte care vor fi finalizate mai uh, uh, curând decât altele. Deci, încă o dată, vreau să mulțumesc uh, tuturor și cred că ne va ajuta foarte mult în găsirea unei soluții. Mulțumim. Mai primim un răspuns la întrebarea când vine raportul final, vă rog. On, on our side, uh, we will... Noi uh, mai avem nevoie de vreo două săptămâni. Da, și eu cred că acesta este cazul. Vreau și eu să mulțumesc la rândul meu membrilor uh, comisiei și tuturor pentru invitație. A fost o mare onoare și sper că v-am fost de ajutor. Herzlichen Dank, thank you very much. Damit sind wir am Ende der öffentlichen Sitzung. Vă mulțumesc și am ajuns la sfârșitul uh, reuniunii noastre și toți cei care nu rămân la coordonatori acum uh, trebuie să iasă din sală. Vă mulțumesc oricum și se încheie ședința.